Yeah. So, hello everybody. It's a pleasure for me welcoming you here. Bună ziua tuturor. E minunat să vă urez aici. Suntem pe ecrane în întreaga lume. E o plăcere să vă urez bun venit la această audiere publică cu, pe tema fondurilor suverane de investiții. Colegii au hotărât anul trecut, coordonatorii, să avem un astfel de eveniment care este extrem de uh, important și de interesant. E o plăcere să uh, lansez această audiere. Subiectul uh, a fost uh, de actualitate în ultimii ani, având de vedere că aceste uh, Uh, vehicule financiare au crescut, se pare că ele totalizează cam 5, uh, între 8, 3 uh, triliarde de dolari americane, sigur că în funcție de estimările folosite. Fondurile suverane de investiții au un rol foarte important în gestionarea macroeconomică și în stabilitatea macrofinanciară. Ele sunt strâns legate de finanțarea publică, de politicile monetare, de exemplu uh, în ce privește condițiile de lichiditate și conturile externe, precum variațiile legate de rata de schimb. Și deci este foarte important ca fondurile suverane de investiții, politicile care le privesc, să țină cont de implicațiile pentru economia mai largă. Mai mult, uh, structura guvernelor trebuie să se asigure că există o răspundere foarte, o distribuire foarte clară a responsabilităților între organismele guvernamentale și instituțiile independente. Obiectivul acestei uh, audieri ECON cu privire la fondurile suverane de investiții e să evalueze dacă funcționează suficient de transparent și să se înțeleagă mai bine strategia de investiții. Am vrea să înțelegem mai bine uh, Uh, implicațiile sistemice pentru piețele uh, de capital uh, acestor instrumente financiare. pentru că constatăm că există tot mai multă volatilitate pe aceste piețe și există și această tendință de a um, de a um, contopi, să zicem, activitățile guvernelor și ale organizațiilor independente. Apoi să vedem cum uh, aceste fonduri ar putea să contribuie la investiții în Europa, mai ales având în vedere Fondului European pentru Investiții Strategice. Înainte de a da cuvântul uh, experților uh, noștri pentru introducere, aș dori să-i prezint, aș dori să-l prezint pe domnul Tore Fondrac, a fost uh, uh, uh, secretar de stat la Ministerul de Finanțe din Norvegia, care supraveghează um, um, fondul de pensii din Norvegia, care este cel mai mare instrument de acest tip din lume, cu active de aproximativ, sper că avem bine cifrele, 980 de miliarde de dolari americani în 2016. De asemenea, îmi revine plăcerea să-i urez bun venit domnului Guido Bichisao, V-am întrebat înainte cum să vă pronunț uh, corect numele și totuși iată că îl uh, stâlcesc. Deci uh, este director instituțional la Banca Europeană de Investiții. Acest departament se ocupă de revoluțiile între Banca Europeană de Investiții cu fondurile strategice de investiții. Și, bineînțeles, e o plăcere pentru mine am mai uh, primit-o pe doamna și cu ocazia altor audieri. Să-i urez bun venit uh, doamnei Griffith Jones. Este un uh, universitar foarte renumit, expert pe chestiuni macroeconomice. Este director pentru piețe financiare la Initiative for Policy Dialogue la Columbia University și a publicat foarte multe studii de specialitate în acest domeniu. Deci, încă o dată, un uh, bun venit călduros din partea mea. Știți că nu avem prea mult timp la dispoziție, avem reguli foarte stricte în, acel, în uh, acest sens. Deci o să vă acord 10 minute pentru uh, discursuri și după aceea vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri cu colegii de la Parlamentul European. Și, cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să dau cuvântul în primul rând domnului Tore Vamrac. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru invitația pe care mi-ați uh, acordat-o. Aceste fonduri sunt uh, definite uh, ca investiții speciale deținute de către guverne. Se pare că există cam 80 de astfel de fonduri la nivel mondial. Uh, și uh, ați uh, menționat chiar dumneavoastră suma totală, 10% din volumul total. Mai mult din jumătate din baza de capital provine din extracția și exportul de țiței și de gaz am putea să spunem că aceste fonduri reprezintă o parte foarte importantă a investițiilor uh, globale. Majoritatea sunt în China, uh, Norvegia, Abu Dhabi, Kuwait, uh, Singapore și Qatar, țări care sunt foarte eterogene, având în vedere contextul politic și uh, istoria lor și având în vedere și uh, tradiția, să zicem, în domeniul transparenței. Acesta este motivul pentru care e nevoie de o abordare generică a subiectului, dar s-ar putea să fie și greu pentru că statisticile cu privire la aceste fonduri și la acești investitori uh, nu sunt uh, foarte transparente. Eu însă o să mă uh, refer la fondul nostru care se numește Global. Norvegia s-a a semnat uh, principiile de la Santiago din 2008, uh, care conțin 24 uh, de principii acceptabile și practici cu privire la transparență, buna guvernanță, Uh, tragerea la răspundere și practici de investiții prudente. Deși Norvegia nu face parte din forumul internațional a uh, fondurilor suverane, noi uh, sprijinim activitatea acestui forum cu privire la promovarea principiilor respective. Însă aceste principii sunt văzute doar ca un set minim de norme pe care trebuie să-l aplice orice fond suveran. În ce privește dezbaterea europeană, se pare că îngrijorarea principală o reprezintă transparența și incertitudinea legată de investițiile de uh, acestor fonduri, că este vorba de obiective politice sau uh, financiare. Acum aș dori să vă prezint o foarte pe scurt și să vă explic de ce uh, Norvegia a avut atât de mult succes în ce privește fondul nostru. El s-a numit inițial Norwegian Petroleum Fund Fondul uh, este finanțat uh, din extragerea de petrol. E un instrument care a fost înființat în anul 1990, la 20 de ani după ce s-a început exploatarea petrolului în Norvegia. Aceste venituri sunt uh, depuse în fondul respectiv și un venit anual este transferat la bugetul de stat și capitalul fondului este investit în societate pentru a uh, proteja economia norvegiană uh, de fluctuațiile foarte mari pe piața țițeiului. Și deci uh, trebuie să spunem că considerații politice și fiscale au dus la înființarea acestui fond și nu dorința din partea statului norvegian de a deveni un investitor internațional foarte important. Acum aș dori să vă prezint strategia de investiție a fondului nostru pentru a genera Uh, beneficii pe termen lung, uh, trebuie să asumăm uh, un nivel ridicat de risc. Sigur că trebuie în primul rând evaluat profilul general împreună cu factorii implicați relevanți. Pentru că doar astfel putem face față condițiilor foarte fluctuante de pe piață. În cazul nostru, factorii implicați sunt cetățenii și Parlamentul norvegian. Cadrul de guvernanță privind fondul prevede răspunderi foarte clare. Ministrul de Finanțe are răspundere, răspundere oficială în ce privește gestionarea fondului, iar uh, managementul uh, efectiv este făcut de către Banca Centrală. Există uh, un index uh, care trebuie să fie respectat uh, de către uh, managerul uh, fondului. Banca Norvegiei ia decizii independent de uh, guvernul care este la putere Astfel se evită ingerența politică. Scopul este să uh, optimizăm profiturile financiare de-a lungul timpului cu un nivel de risc uh, considerat suficient uh, de către deținătorii de active. Deci fondul trebuie să fie gestionat în mod cât mai responsabil. Și liniile directoare pentru acest fond nu trebuie să fie văzute ca o interferență sau o ingerență politică, ci ca o cauză sine qua non care garantează legitimitatea fondului. Uh, pentru a menține sprijinul parlamentar în ce privește managementul fondului, este foarte important ca politica noastră de investiții să fie acceptată de către toți cetățenii norvegieni. Și a dori să spun acum că acest fond uh, nu se bazează pe politici uh, sau nu e un instrument de politici de mediu sau de politică externă. Investițiile fondului vizează instrumente financiare, apoi vizează companii sau țări, uh, Uh, tocmai deci, uh, cu un uh, portofoliu foarte extins pentru a reduce riscurile. Noi avem, am investit cam în 9.000 de companii și în uh, um, obligațiuni de stat uh, emise cam de 12 emitenți. Deci fondul nostru e un instrument de economii pe termen lung. Strategia de investiții prevede uh, deci 66% uh, sunt uh, investite în, uh, în companii și restul în obligațiuni de stat. În orice caz, scopul nostru este să avem un beneficiu cam de 7% și față de portofoliul mondial, fondul nostru are o expunere mai mare la uh, active uh, care sunt cotate la bursă. Fondul nostru investește la nivel mondial și suntem prezenți uh, cam în proporție de 10% pe uh, piețele de capital. Deci, noi uh, investim în companii private, mai ales cele cotate la bursă din Europa și astfel contribuim la finanțarea sectorului privat din Europa. Fondul este un investitor foarte important, de asemenea, în uh, piața uh, fixă uh, inco europeană, dar investim și în proiecte finanțate și de către Banca Europeană de Investiții. Sigur că, având în vedere contextul politic din Norvegia, este nevoie de o transparență cât mai mare pentru a ne asigura că cetățenii chiar sprijină uh, politica de investiții a fondului. Astfel, încercăm să uh, evităm uh, uh, riscurile pe termen scurt și să avem o politică de investiții pe termen foarte lung. Deci, cum spuneam, respectăm principiile de la Santiago și, uh, de asemenea, uh, mandatul de investiții care este emis de către Ministrul de Finanțe stipulează că uh, nivelul de transparență trebuie să fie maxim sigur ca să garantăm și o executare cât mai optimă a fondului. De exemplu, toți cei care au uh, venit uh, fix uh, sunt, deci lista este publicată anual. De asemenea, transparența ne permite să explicăm foarte bine cetățenilor felul în care funcționează fondul nostru. De asemenea, e nevoie de transparență și față de beneficierii investițiilor noastre și deci toate uh, informațiile cheie sunt publicate în limba engleză pe uh, site-ul internet al Ministrului de, uh, Ministerului de Finanțe și pe site-ul Băncii Centrale din Norvegia. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și pentru că v-ați respectat timpul alocat. Acum o să dau cuvântul domnului Guido Bichisad. Bichisao, vă rog. Mr. Feb. Mulțumesc, stimate domnule Ferber, stimați uh, parlamentari, dragi colegi. Uh, sunt uh, onorat că am fost invitat să vorbesc aici despre fondurile suverane de investiții. Aceste fonduri gestionează active în surplus echivalentul la 4 triliarde. Aș vrea să mă concentrez pe patru elemente cheie care, după părerea mea și din experiența mea, ar trebui analizate pentru a înțelege mai bine uh, importanța și complexitatea acestor fonduri. Mă refer la apetitul pentru investiții și impactul asupra pieței, know-how-ul și um, diligența obligatorie, guvernanța și conflictul de interese, fondurile ca fiind partener pentru investiții pe termen lung, încep cu apetitul pentru investiții și impactul asupra pieței. Aceste fonduri sunt investitori pe termen lung și au mai degrabă o natură de tipul cumpără și păstrează și au un apetit pentru un risc ridicat, mai mare decât cel al investitorilor um, obișnuiți. Strategiile lor de investiții sunt caracterizate de un proces de investiții uh, lent, uh, care corespunde naturii acestor fonduri, care sunt fonduri pe termen lung, ceea ce reduce volatilitatea acțiunilor de cumpărare și de vânzare. Această caracteristică poate să fie văzută ca un mare avantaj, pentru că strategiile lor de investiții nu uh, sunt subordonate uh, unei nevoi de profit pe termen scurt și deci nu sunt afectate nici de uh, fluctuația prețurilor pe termen scurs. Însă, putem să spunem că cesionările au loc numai în anumite circunstanțe care nu țin de strategia comercială, ceea ce explică faptul că investițiile acestor fonduri deseori sunt concentrate în active non-lichide, precum patrimoniul imobiliar și infrastructurile. Putem să împărțim aceste fonduri în două categorii, cele care investesc în materii prime și cele care nu investesc în materii prime sau nu și-au sursa în materiile prime. Prima categorie reprezintă majoritatea și este mai expusă um, unor eventuale cesionări pentru a stabiliza uh, fluxurile de venituri. În ceea ce privește know-how-ul și diligența, E adevărat că acești uh, investitori pot să fie stabili pe termen lung dintr-un punct de vedere al pieței, dar problema nu este dacă au uh, investiții, um, strategii de investiții solide. Îmi cer scuze, spune vorbitorul, m-am încurcat în hârtii. Cum spuneam, aceste fonduri reprezintă, din punctul de vedere al pieței, niște investitori stabili pe termen lung, însă Întrebarea nu este dacă uh, strategiile lor de investiții sunt solide, ci mai degrabă faptul că ei nu au acelea strategii precum fondurile obișnuite. Din experiența noastră, mai ales legată de fonduri din uh, Orientul Mijlociu, această procedură de diligență și know-how-ul nu sunt foarte sofisticate. Pentru o mare parte dintre aceste fonduri, deciziile de investiții sunt mai degrabă rezultatul unui proces birocratic și nu al unei analize în profunzime a activelor identificate pentru a investi în ele. În unele cazuri, fondurile, de fapt, chiar mandatează un terț uh, pentru a um, se ocupa de alegerea acestor investiții, ceea ce înseamnă că nu există decât un proces de diligență parțial sau chiar total absent. În ce privește guvernanța și conflictele de interese, pot să spun că în 2008 30 de fonduri reprezentau colectiv 80% din activele gestionate și acestea au acceptat principiile de transparență, bună guvernanță, răspundere și investiții prudente, de, uh, însă așa numitele principii de la Santiago. S-a creat și un grup de lucru în acest scop, care între timp se numește Forumul Internațional al Fondurilor Suverane de Investiții, care promovează schimbul de bune practici, scrierea de principii comune și facilitează înțelegerea activităților acestor fonduri și aplicarea principiilor de la Santiago. Deși fondurile um, aderă la aceste principii, din câte știm noi, există disparități foarte mari de la un fond la altul și mai ales cu privire la felul în care le pun în aplicare. În unele cazuri, încă se face un amestec între deciziile de investiții și interesele suverane. Obiectivele de politică pe care ne-am așteptat ca aceste fonduri să le respecte nu sunt foarte clar uh, explicate și uh, nu știm foarte bine ce motivează anumite investiții sau cesionările condițiile pentru a face o anumită investiție atunci când alocarea activelor este delegată unui terț include termeni care țin mai degrabă de obiectivele politice a fondului suveran mai degrabă decât de considerațiile pur financiare. Așa se întâmplă pentru uh, legăturile între anumite companii naționale și active. Lipsa transparenței asupra obiectivelor politice implicite are importanță pentru că uh, există fonduri care uh, suferă de pe urma influenței guvernelor. Și acest lucru se datorează și faptului că aceste fonduri, cum spuneam, au caracteristica de a fi investitori pe termen lung și um, nu putem să spunem că această formă de guvernanță garantează o independență perfectă față de uh, guverne și putem să ne facem îngrijorări în ceea ce privește potențiala folosire a resurselor uriașe de care dispun aceste fonduri pentru motive care nu sunt pur investiționale. În sfârșit, în ceea ce privește fondurile suverane de investiții, văzute ca partener potențial pentru investiții pe termen lung. Din cele spuse, uh, Caracteristica acestor fonduri este una mixtă, pentru că au două trăsături. O, misiune pe termen lung bine stabilită, cu o capacitate de absorbție a riscurilor flexibile, ceea ce limitează nevoia de a investi în active lichide. A doua caracteristică, o guvernanță nu foarte solidă, combinată cu o capacitate și o posibilitate de diligență reduse. Dacă prima trăsătură uh, face ca aceste fonduri să fie niște parteneri ideal pentru investițiile pe termen lung, cea de-a doua ne face să ne punem întrebări în ceea ce privește capacitatea efectivă a acestor fonduri de a se descurca cu investiții strategice. Concret, fondurile suverane de investiții uneori și-au arătat interesul în a investi în active pe termen lung, care de fapt erau proiecte a unor bănci uh, multilaterale de dezvoltare. În unele cazuri au uh, devenit parteneri în acorduri în care un fond se angajează să um, um, financeze o parte din activele care de fapt au fost create de o bancă multilaterală cu condiția uh, ca anumite criterii să fie îndeplinite. Însă, banca multilaterală este cea care rămâne creditorul și care își asumă toată răspunderea în cazul unor uh, evenimente negative cu creditul uh, respectiv. Știind care este uh, experiența acestei instituției multilaterale și faptul că ea își asumă întreaga răspundere, atunci creditul pentru, riscul pentru acest credit uh, rămâne pe umerii băncii și este foarte redus pentru fondul uh, suveran. Oricum, putem să ne gândim la două scenarii posibile. În primul rând, un risc legat de reputație și de uh, pasive. În cazul în care apare un eveniment neplăcut, nu se știe până la urmă dacă banca multilaterală își va păstra capacitatea de negociere uh, cu rațiuni optimale din punct de vedere financiar. Și nu știm de asemenea dacă un fond va putea să uh, accepte ca această bancă să ia hotărâri care ar putea să reprezinte uh, o amenințare pentru propriile sale interese. Deci putem să ne punem întrebarea dacă implicarea acestui fond în proiectele alese de o bancă multilaterală este una pe care te poți baza până la sfârșit. Cel de-al doilea scenariu, capacitatea preferențială de a negocia termen favorabil în cazul în care apar dificultăți. În general, Uh, companiile și băncile multilaterale au putut să asigure un dialog constructiv cu guvernele și autoritățile în cazul în care apar evenimente neplăcute cu activele pentru, pe, pentru care au investit și care au un impact semnificativ direct sau indirect asupra administrației publice sau a țării respective. Un asemenea dialog sugerează că aceste companii multilaterale au o poziție favorabilă și favorizată care ar trebui să fie acceptabilă uh, pentru că ele au o, uh, o, um, o contabilitate bine echilibrată și, prin urmare, uh, activele uh, beneficiază de pe urma acestei capacități preferențiale. Însă ne așteptăm ca aceste uh, companii și bănci multilaterale să sprijine uh, debitorii care se află într-o situație dificilă lucrând de aproape cu guvernele. Însă s-ar putea să existe active care să aibă nevoie de o capacitate de uh, recuperare mai mare și nu știm dacă, din cauza dimensiunii acestor active, uh, putem conta în continuare pe sprijinul fondurilor suverane de investiții. În concluzie, ținând cont de toate cele spuse mai sus uh, și dacă facem analiză mai în profunzime, ajungem la următoarele concluzii că uh, fondurile suverane de investiții pot să fie niște uh, uh, parteneri pentru investițiile pe termen lung, doar dacă se garantează independența totală față de uh, um, guverne și față de uh, sursele primare acestor excese și um, um, acestor excedente de, de fonduri. O asemenea independență ar putea să protejeze partenerii terți cu care se angajează uh, fondurile suverane și această independență este elementul necesar pentru a reduce riscul pentru reputație și pentru a stabili o serie de stimulente pentru deciziile uh, companiilor multilaterale care cooperează cu asemenea fonduri. Dacă am avea o mai bună guvernanță și mai multă transparență pentru aceste fonduri, atunci am putea să le asociem într-o mai mare măsură în uh, o, proiecte pe termen lung care să îndeplinească obiective pe termen lung, așa cum sunt obiectivele planului de investiții pentru Europa. Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului stimatului doamne Griffith, stimate doamne Griffith Jones, care deja a mai fost invitată la audieri în Parlamentul nostru. It's a great honor to... Mulțumesc, sunt foarte onorată să mă aflu aici, vă mulțumesc pentru invitație. Aș dori să mă refer la trei aspecte. În primul rând, evoluția activelor fondurilor suverane de investiții. În al doilea rând, la motivațiile diferitelor fonduri de acest tip. Și în al treilea rând, unele implicații ale acestora în legătură cu fondurile uh, și strategiile de investiții. În primul, în legătură cu primul subiect, am distribuit câteva grafice și tabele care arată că la început aceste fonduri suverane de investiții au crescut foarte rapid, mai ales în perioadele mari de crize de materii prime. Și numărul cel mai dramatic este creșterea. De exemplu, în 2007 au ajuns la aproximativ 3 triliarde de dolari. 10 ani mai târziu au ajuns la 7,5 uh, triliarde de dolari. Este deosebit de interesant și se vede în tabel și în grafic faptul că prețurile la materii prime au scăzut brusc în uh, anii 2010 la jumătatea acestui deceniu și multe din statele care înainte aveau excedente mari de cont curent au constatat că acestea au scăzut, însă fondurile suverane de investiții și activele aferente nu au scăzut mult, după cum se vede în grafice. Am uh, cifre din 2014 până în 2016 și se vede că volatilitatea a fost foarte redusă în această perioadă. Se vede clar atât în tabel cât și în grafic. Și am să revin la aceste preocupări legate de efectele potențial negative, de exemplu asupra uh, vânzărilor de astfel de active, au fost exagerate, după părerea mea. De asemenea, e interesant să comparăm această uh, scală cu cea a altor actori, cum ar fi uh, fondurile de pensii, care uh, reprezintă active cam de 5 ori mai mari față de uh, fondurile suverane de investiții. După cum vedeți în tabelul 1, din decembrie 2015 până în martie 2017, activele totale practic au rămas la fel. E interesant uh, că e vorba și de activele legate de petrol și gaze. Deși a scăzut atât de mult prețul la petrol și gaze. Și asta s-a întâmplat în parte pentru că statele și-au folosit mai întâi rezervele mari de uh, valută, uh, și au vândut poate obligațiunile suverane pe care le aveau acolo și au încercat să păstreze cât mai mult resursele din fondurile suverane de investiții. De altfel, primul vorbitor, domnul Martin Skanke, care a condus fondul suveran din Norvegia, a spus recent că acestea s-ar putea să nu sprijine în aceeași măsură prețurile la active în comparație cu anii anteriori, dar se așteaptă totuși ca acestea să își mențină un rol contraciclic de reechilibrare. Și de altfel este interesant că în fazele inițiale ale crizei din 2008-2009, Fondurile suverane de investiții au avut o contribuție valoroasă și oarecum neașteptată la stabilitatea financiară internațională pentru că au contribuit la recapitalizarea unora dintre marile bănci internaționale care fusese grav afectate și au fost uh, cele despre care se consideră că au menținut piețele funcționale, cumpărând active în timpul crizei. Deci, deși excedentele de cont curent, mai ales pentru exploatorii de petrol, dar în sensul mai larg al piețelor emergente, a scăzut dramatic și chiar uneori excedentul s-a transformat în deficit. Acest fenomen a afectat mai ales activele în uh, valută deținute de băncile centrale și nu activele legate de fondurile suverane de investiții, care și-au oprit creșterea, dar nu au scăzut. Deci exportatorii de petrol, de petrol acoperă lacuna fiscală, pentru că păstrează resursele acumulate în vremurile bune prin metode mai sofisticate și prin strategii pe termen lung mai lucrative, deși fluxurile uh, de alimentare a acestor fonduri au uh, dispărut. În al doilea rând, aș dori să vorbesc de diferitele uh, surse de fonduri suverane de investiții și de implicațiile acestora. Vă rog să vă uitați la al doilea tabel, e un tabel mai mic tabelul 2, e important să începem cu contul curent. Unul din uh, motivele cele mai legitime uh, pentru existența acestor fonduri este excedentul de cont curent. Și există diferite motive. În primul rând, motivul substituției bogăției. În primul rând, rezultă acest excedent din exploatarea unei resurse naturale neregenerabile, mai ales petrolul. Asta se întâmplă când o resursă naturală care nu este lichidă este transformată în active de fond suveran de investiții. Poate fi logic pentru un stat în curs de dezvoltare sau emergent să lase resursele acolo unde sunt, și doar să le consume treptat. Însă este bine, pe de altă parte, și să se creeze capital prin acele resurse, care să financeze apoi creșterea pe termen lung. Ceea ce este valabil și pentru fondurile de pensii pe termen lung. Sigur, o mare problemă e reprezentată de presiunile politice care pot duce la consumul excesiv al acelei resurse sau suprainvestiții în infrastructură cu beneficii sociale marginale. O a doua problemă ar fi decizia de a se utiliza veniturile fie pe plan internațional, fie pe plan intern. Atât decizia de a exploata resursa cât de a o lăsa nefolosită și de a aloca uh, Uh, resursele între active internaționale financiare și cheltuieli interne variază în funcție de nivelul de venit al statului, după cum uh, s-a văzut în studiul Sachs. Un stat bogat ca Norvegia poate privilegia uh, economiile pe termen lung, pentru că are o populație privilegiată oricum un stat cu venit mic poate să maximizeze asistența socială, alocând o parte din resurse investițiilor cu impact de dezvoltare relativ rapid. Un al doilea motiv s-ar putea numi excedentul rezilient, excedentul fiind unul de cont curent. Aici problema este că sunt unele economii care nu se bazează pe resurse naturale, cum ar fi China sau alte state din Asia, și când am pregătit această prezentare mi-am dat seama că și Germania sau țările de jos ar putea intra în această categorie. Și în cazul lor, aceste excedente sunt relativ reziliente față de creștere și chiar față de aprecierea cursului de schimb. Al treilea motiv s-ar putea numi motivul contraciclic. Putem face diferența între uh, valorile modificate ciclice la exporturi, la volume de export, asociate cu cicluri de afaceri externe. Atunci când cresc foarte mult prețurile la materii prime, apar complicații, dar apar și un, apare și un potențial de stabilizare. Trebuie ca un stat să știe dacă prețul schimbător al materiilor uh, prime duce la o schimbare trecătoare sau permanentă. Următorul motiv este pur și simplu motivul uh, autoasigurării, care se aplică atunci când sursa uh, sursa abundenței valutei este capitalul și nu contul curent. Fluxurile de capital sunt foarte prociclice în statele în curs de dezvoltare și nu numai. Deci, criteriile relevante sunt uh, acestea. fluxurile de capital. În tabelul 2, deci, se prezintă diferitele motive care determină, după părerea mea, natura fondului care trebuie folosit și uh, componența investițiilor. Fondurile suverane de investiții sunt mai adecvate atunci când există excedent de concurent, dar și când uh, există această abundență pe termen lung un fond uh, suveran de investiții care se bazează pe capital și nu pe resursele naturale nu este un adevărat fond uh, uh, suveran de investiții. În funcție de originea excedentului, profitul ar putea să fie mai mare decât lichiditățile dacă activele sunt pe termen mai lung și sunt mai permanente. E posibil să fie un orizont pe termen mult mai lung și o preferință mai mică pentru risc în aceste state decât în statele bogate. Criteriile de alegere a unui portofoliu de active pot fi diferite pentru fondurile suverane de investiții, mai puțin speculative, mai puțin uh, cu viziune pe termen scurt decât uh, la investitorii privați. Și cred că acesta este un mare avantaj al atragerii de uh, bogăție suverană din uh, resurse. E important însă ca aceste criterii să fie transparente și alte obiective să corespundă cu acestea de profit financiar uh, redus. La fondurile cu dezvoltare durabilă, așa cum e cazul fondului norvegian, uh, Trebuie să ținem cont și de acest criteriu care este de dorit de dezvoltare durabilă. Apoi, trebuie să, ultimul subiect la care doresc să mă refer, refer este cum pot fi canalizate activele de fonduri suverane de investiții în investiții pe termen lung în Uniunea Europeană, mai ales în contextul planului Juncker. Un uh, lucru clar este că aceste fonduri sunt ideale pentru investiții pe termen lung, mai ales infrastructură și infrastructură ecologică. investițiile în infrastructură sunt valoroase pentru că contribuie la diversificarea portofoliilor și garantează o rată de profit care corespunde cu angajamentul pe termen lung, cu acest obiectiv de uh, fonduri fiduciare intergeneraționale. Ca și uh, în cazul anterior, este clar că uh, fondurile suverane de investiții se expun tot mai mult la clase de active mai puțin lichide, ceea ce ar trebui să faciliteze contractarea de investiții pe termen cât mai lung. Există deja investitori majori, de exemplu în uh, obligațiunile europene de investiții și crește tot mai mult finanțarea prin intermediul BEI sau la modul mai extins prin EFSI. Deci, poate părea probabil ca fondurile suverane de investiții să contribuie mai mult la resurse. Uh, și voi încheia cu trei chestiuni potențial interesante. În primul rând, întrebarea dacă mecanisme specifice ar trebui să fie dezvoltate pentru a atrage fonduri suverane de investiții specific în Uniunea Europeană. Uh, un exemplu ar fi investițiile chineze în planul Juncker, așa uh, numitul drum al mătăsii. Similar, Banca Asiatică de Investiții s-ar putea să fie interesată de investiții specifice. În al doilea, băncile naționale de dezvoltare, atât cele existente cât și cele noi din Uniunea Europeană, vor juca un rol tot mai important în planul Juncker și la modul mai larg în investițiile europene pe baza KFV uh, și a altor bănci de dezvoltare de succes din Uniunea Europeană. Ce rol ar putea să joace fondurile suverane de investiții în finanțarea cât mai largă uh, a acestor bănci naționale de dezvoltare? În al treilea rând, instituțiile europene, cum este Fondul Suveran de Investiții Norvegian, ar putea să fie o sursă valoroasă de finanțare sporită a investițiilor UE. Există oare mecanisme și caracteristici specifice care trebuie dezvoltate pentru ca acest lucru să se întâmple pe scară mai largă? Mai departe, acest lucru nu este dezdiscutat, însă sunt mai multe state UE, cum ar fi Germania și țările de jos, care au mari excedente de cont curent ca proporție din PIB. Ce mecanisme ar putea fi dezvoltate pentru ca aceste state să fie încurajate să-și canalizeze mai multe investiții pe termen, mai multe economii pe termen lung în investiții productive, Uh, pe plan național sau în alte state UE, mai ales prin mecanisme UE, cum ar fi planul Juncker. Fondurile de pensie din Germania și din țările de jos ar putea fi oare încurajate să fie folosite la investiții în alte state europene? Care ar fi cele mai bune mecanisme și stimulente în acest sens? Am să închei aici. Aș vrea să spun că uh, Deși este important ca instituții ca BEI să acorde garanții sectorului privat, după cum s-a mai spus, este important și să se evite uh, pasivele de urgență pentru sectorul privat în caz de risc defavorabil. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult tuturor paneliștilor pentru contribuții. Trecem acum la întrebări și răspunsuri cu membrii din Parlamentul European, procedura obișnuită, o cunoașteți, maxim două minute pentru întrebare și vă rog să spuneți cui adresați întrebarea, după care invitații noștri au trei minute pentru răspuns și de la PP începe domnul Bucart Balz. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, pentru disponibilitatea de a veni astăzi la Econ pentru a ne răspunde la întrebări. Pe plan mondial există fonduri suverane foarte de succes. Avem uh, aici un reprezentant de la cel norvegian. Condițiile însă sunt foarte specifice pentru fiecare uh, fond suveran și eu cred că succesul în acest domeniu nu este ușor de copiat la modul direct. Aș vrea să pun în primul rând o întrebare a domnului Famrak, secretarul de stat din Ministerul de Finanțe norvegian. Domnule secretar de stat, ne-ați putea da detalii mai precise, ne-ați putea da o perspectivă mai exactă cu privire la pronosticul pe care îl faceți dumneavoastră pentru a se crea un fond suveran de investiții de succes și pentru a-l putea exploata? Și pun această întrebare, desigur, pe fundalul faptului că la nivel european trebuie să ne gândim tot mai mult la condițiile cadru pentru astfel de fonduri suverane de investiții care trebuie create. Și ultima întrebare se adresează tuturor invitaților. Ce se întâmplă atunci când există o tensiune între obiectivele politice ale unui astfel de fond suveran și, pe de altă parte, uh, detaliile uh, practice, pentru că totdeauna vor apărea aceste tensiuni atunci când o anumită categorie de active nu dă randamentul pe care ar trebui să-l dea. Pentru ce trebuie să opteze atunci un fond suveran? Asta e întrebarea mea. Mulțumesc. Vă rog. Uh, if I may, um, uh, also the, the... Aș uh, dori să încerc să răspund la întrebarea domnului Balț. Sigur că avem experiență cu fondul nostru și cred că una dintre condițiile cele mai importante pentru a avea un fond de succes funcțional reprezenta, în primul rând, un obiectiv foarte clar pentru fondul respectiv. În cazul nostru, e un obiectiv uh, strict financiar. Ar fi greu să cred eu să se folosească același fond pentru obiective diferite și mai numeroase. Și apoi uh, chestiunea transparenței fondului este foarte importantă. pentru o societate deschisă, precum uh, societatea europeană, cu o raportare deplină a tot ce se întâmplă în cadrul fondului, ceea ce acordă încrederea necesară pentru uh, proprietarii finali, care sunt uh, cetățenii, și apoi cred că este foarte important să avem și o diviziune foarte clară a rolurilor între minister, ministerul pe care îl reprezint eu, a trebuit să existe niște principii generale pentru gestionarii fondului și apoi să se definească foarte bine care este rolul acestor gestionari în, în funcționarea fondului. Mulțumesc! Vă rog! Aș dori să Mă refer la această uh, împăcare între obiectivele politice și randament. Cred că regulile de investiții sunt foarte importante. Dacă un fond investește într-un tip de activ, de exemplu, dacă natura acestor active uh, e pe termen lung, atunci fondul respectiv trebuie să reinvestească din uh, banii astfel obținuți. Și asta, așa se explică faptul că multe fonduri de investiții folosesc active, uh, deci se investește în, uh, în capital, de exemplu. Pentru investiții care sunt nelichide, precum infrastructura și uh, ipotecile, uh, nu se poate influența ușor impactul investiției. Vă rog, da, ca toate întrebările bune, e o întrebare grea. Cred că putem face două distinții. Uh, deci, în ce privește o accepțiune politică, deci care ar fi interesul unei țări sau unui grup, dar pot exista și obiective politice bune. De exemplu, Norvegia are ca obiectiv uh, investiții sociale responsabile și stabilitate pe termen lung, ceea ce este o valoare mare și pentru utilizatorii fondului respectiv, ceea ce este pozitiv, bineînțeles. Cred că adesea aceste obiective politice și de dezvoltare se suprapun cu obiectivele comerciale. Dar dacă nu se suprapun, atunci poate, de exemplu, se poate folosi uh, finanțare publică, de exemplu, deci dacă profitabilitatea unui proiect de energie verde uh, e suficient de mare pentru ca proiectul să fie atractiv pentru fondul respectiv și dacă o multilaterală dorește să investească pentru că e de dorit din punct de vedere social, atunci se poate uh, suplimenta cu granturi cu uh, condiția ca ele să fie acordate în mod transparent. Deci astfel se pot echilibra cele două Uh, obiective. Și sunt de acord cu dumneavoastră că e foarte important dacă vrem ca aceste fonduri să fie bine guverna guvernate. Dar uh, cred că, și aș mai adăuga că trebuie să fim foarte stricți, la fel de stricți și cu investițiile private. Uh, pe drept cuvânt, Uh, cerem uh, fondurilor uh, suverane să fie transparente, dar nu procedăm la fel și cu hedge fundurile. Deci, dacă un fond suveran investește în hedge funds, nu putem obține transparența necesară, chiar dacă fondul suveran este gestionat în mod transparent. Președintele, mă uit și la ceas pentru că după aceea avem o sesiune de voturi și trebuie să începem la timp. În numele socialiștilor aș dori să-i dau cuvântul doamnei Pervonș Perez. Mulțumesc uh, pentru aceste contribuții pe un uh, subiect pe care nu discutăm uh, suficient de des din punctul meu de vedere la Comisia Econ. În ce privește competențele Comisiei noastre sau din perspectiva lor, ne punem întrebarea dacă ar trebui să avem o abordare europeană integrată în felul în care supraveghem evaluarea acestor fonduri suverane. Eu mi-amintesc de o vreme când, la începutul crizei, președintele Barroso a sosit cu o notă informativă uh, cu privire la aceste uh, fonduri și de, ne-am dat seama că între timp s-au făcut foarte puține la nivel european. Ori pe mine m-ar interesa, pentru că s-a vorbit foarte mult despre fondurile suverane și mm, despre capacitatea, capacitatea lor de investiții. Dar unul dintre subiecte care suscită foarte multe, multe uh, sentimente e când avem de-a face cu o strategie a unui uh, fond suveran care amenință, între ghilimele, forme de suveranitate și care pot avea uh, întâietate în fața intereselor unui stat, împotriva voinței acestuia. Mă gândesc, de exemplu, la privatizări uh, de infrastructură care ajung pe mâinile uh, unor fonduri suverane care nu sunt neapărat uh, prietene. Și legislația americană dispune de mecanisme de tampon, să spunem, sau de protejare, de verificare. Mă întreb dacă nu ar trebui să avem și în Europa un astfel de mecanism și uh, mă întreb dacă din acest punct de vedere al guvernanței fondurilor nu ar trebui să cerem ca fondurile care investesc în Europa să adopte un astfel de comportament? Sau, dacă legislația actuală uh, vi se pare suficientă? Nu adresez niciunui expert această întrebare, deci nu vizez pe nimeni în special, dar uh, mă gândesc că cineva va vrea totuși să răspundă. Cine vrea să răspundă? <laughs> Vă dau posibilitatea să vă oferiți înainte să numesc eu pe cineva, spune președintele. Da, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că întrebarea dumneavoastră, în mare parte, nu vizează fondul norvegian, pentru că noi, în general, investim Uh, foarte uh, puțin în, uh, în fiecare companie. Deci avem în regulile noastre ca nicio investiție să nu reprezintă mai mult de 10% din compania respectivă. Deci nu vom fi niciodată într-o astfel de situație de preluare a controlului. Dar înțeleg că poate apărea această problemă. în ce privește capitalul propriu avem această limită, iar în ce privește investițiile în uh, uh, bunurile imobiliare, sigur că aici avem o marjă mai mare, sigur că totul ține și de natura bunului, uh, bunurilor respective, dar dacă cineva optează să investească, de exemplu, în proiecte de infrastructură, de exemplu, atunci partea de uh, proprietate trebuie să fie mai mare decât 10% și s-ar putea să apară astfel de probleme de care vorbeați uh, în astfel de investiții. Mulțumesc! Doamna Griffith-Jones, da, mulțumesc, da, într-adevăr, uh, încă o dată o întrebare excelentă cred că ar trebui să se pună condiții. De exemplu, dacă o companie a fost uh, privatizată, atunci dacă prețul, prețul la care a fost cumpărată nu este inferior prețului pieței. Apoi, uh, se mai pune o, mai există o opțiune a uh, fondului suveran de investiții combinat cu alte investiții. Deci, ideea nu este să încerci uh, să achiziționezi cât mai multe active ieftine, ci să-ți aduci uh, contribuția la productivitate, la extinderea capacității existente. Nu știu dacă puteți opta pentru varianta legislativă sau pentru stimulente, dar cred că ar trebui să încercăm să uh, încurajăm investițiile importante, uh, cruciale. Guido. Foarte pe scurt, cred că, într-adevăr, e vorba de o întrebare foarte pertinentă care e strâns legată de problema transparenței. Sigur, trebuie să facem o distinție foarte clară între un activ care poate fi comercializat și unul care nu poate fi comercializat. Pentru activele comercializabile, ele pot fi definite din punct de vedere legislativ, se poate defini un uh, volum maxim de investiții pentru un instrument. Putem ține uh, cont de proprietatea uh, um, instrumentului financiar, dar sigur că trebuie să adoptăm toate măsurile pentru a evita conflictul de interese. În ce privește bunurile necomercializabile, sigur acolo este, situația este diferită și mai sensibilă, dar încă o dată trebuie să vedem cum ne asigurăm că avem transparența necesară pentru instrumentul respectiv și cum putem veni și cu garanțiile necesare safeguards care să asigure independența activelor în care se face investiția din fondul respectiv suveran. Mulțumesc. Domnul Luche, doriți să luați cuvântul numele CR-ului? Nu eram pe lista vorbitorilor, dar cu mare plăcere iau cuvântul, domnule președinte, o să vorbesc în germană. Um, an, an solcher un astfel de fond suveran folosește bani uh, de stat care sunt investiți pentru dezvoltarea uh, bunăstării și sunt folosiți pentru anumite scopuri. Alternativa ar fi ca uh, veniturile statului, fie că sunt provenite din materii prime, fie că sunt provenite din alte surse, să fie date înapoi cetățenilor prin reducerea impozitelor. Aceste fonduri suverane mi se pare un fel forțat de dezvoltare a avuției. Uh, nu doar că e un uh, mod forțat, ci și e unul care necesită susținere politică avem uh, un guvern sau un parlament care a luat, ne, a luat decizia de a crea un astfel de fond și de a folosi veniturile din resurse într-un anume mod în aceste fonduri, cu susținerea populației. Întrebarea mea este următoarea. Dacă ne gândim bine, e un fel forțat de dezvoltarea bogăției și aș vrea să știu dacă aici uh, avem de-a face și cu o uh, susținere din partea populației, implicită sau explicită. Și dacă ar putea avea același lucru transpus pe piața de capital, să existe un fel de certificate de investiții Uh, pe care să le poată folosi cetățenii, care astfel își pot manifesta susținerea față de această politică. Cetățenii care sunt dispuși să contribuie la aceste investiții, chiar folosind bani privați, ar putea contribui și la sporirea mm, profiturilor unui astfel de fond. Și poate că ar fi ceva atractiv, mai ales în această perioadă când dobânzile sunt atât de mici. Și ce vreau să vă întreb este dacă fondurile suverane de investiții uh, s-au gândit și la folosirea de fonduri private pentru folosirea pe piețele de capital și dacă e posibil ca acestea să fie folosite și în investiții mai controversate? Mulțumesc! Cine dorește să răspundă? Eu cred că în unele cazuri deja s-a întâmplat. Guvernul chinez și alte guverne au folosit unele active, nu mai știu dacă din rezerve sau din, din alte fonduri, pentru a crea această bancă asiatică de uh, finanțare a infrastructurilor. Și s-a întâmplat acest lucru și în anii 50 cu guverne din țări dezvoltate pentru a putea uh, crea suficient capital și pentru a crea Banca Europeană de Investiții. Au împrumutat de pe piața de capital datorită acestor instituții și au folosit efectul de pârghie aferent acestor instituții. În momentul în care s-au împrumutat pe piețele private de capital și au cofinanțat uh, proiectele împreună cu investitori privați, cred că a fost foarte bine, pentru că, de fapt, s-a făcut apel la uh, instituții uh, bine stabilite. Eu nu cred că este o idee bună ca aceste fonduri de investiții suverane să se împrumute direct de pe piețele de capital, pentru că automat devin vulnerabile și s-ar putea să se creeze probleme. Pentru că frumusețea cu aceste fonduri de investiții private este că pot să fie fonduri de investiții pe termen lung și nu sunt expuse volatilității de pe piețe. Noi am construit acest fond bazându-ne pe veniturile din vânzarea țițeiului și a gazului natural. Ceea ce înseamnă că este un venit non-regenerabil pentru guvern și ne bazăm pe contractul pe care l-am semnat cu populația. Extragem această resursă și Probabil că va mai exista încă o generație care va profita de pe urma acestei forme de capital față de generația actuală. Deci avem acest contract semnat cu populația, cu o întreagă generație, ne pasă de rata cheltuielilor acestor generații și am făcut această opțiune uh, ca să, uh, în loc să reducem impozitele pentru generația actuală, pentru că ne dorim ca banii astfel acumulați să poată apoi să fie distribuiți uh, sub formă de avantaje pentru următoarele două sau trei generații. Dacă cumva am vrea să mărim capitalul fondului, um, împrumutându-ne de pe piața privată de capital, Cred că ne-am îndepărtat de la obiectivul uh, fundamental al acestui fond pe care l-am creat, și anume de a salvgarda banii pentru uh, populație și uh, am amenințat și statutul nostru de investitor pe termen foarte lung. Mulțumesc. Acum are cuvântul uh, din partea ENF domnul Mono. Bună ziua! Mulțumesc pentru prezență. Eu am o întrebare pentru domnul secretar de stat. Apropo de interacțiunile între strategiile de investiție acestor fonduri și suveranitatea însăși, știm foarte bine că investițiile publice uh, care profită de pe urma participării acestor fonduri sunt uh, binecuvântate, dar e vorba despre niște fonduri uriașe. Știm că fondurile din Orientul Mijlociu sunt cele mai mari, dacă exceptăm situația Norvegiei. Noi știm însă că fondurile suverane sunt și un exemplu, dar și o amenințare. Un exemplu pentru că folosesc o parte din veniturile din petrol pentru a uh, preveni uh, terminarea, epuizarea zăcămintelor de energie fosile, uh, și, pe de altă parte, pe termen lung pot să contribuie la stabilizarea economiei. Însă fondurile suverane pot să fie și o amenințare atunci când investițiile străine prea mari compromit independența unei națiuni. În Franța, de exemplu, Qatarul este prezent în capitalul uh, principalelor companii cotate la bursa franceză. Și eu chiar mă întreb cum funcționează aceste fonduri. Ce rol joacă decidenții politici în deciziile dumneavoastră de investiții, mai ales în investițiile în obligații? Ce strategie de investiții aveți pe termen lung atunci când hotărâți să investiți într-o anumită societate? Există cazuri în care dezacordul cu autoritatea de gestionare sau uh, scăderea profitelor întreprinderilor uh, va determina să încercați să influențați uh, managementul întreprinderii respective, deci jucați și un rol de acționar activ și uh, vedem că există investiții și în industria armamentului și, și nucleară și, uh, în mod paradoxal, uh, în uh, extragerea de cărbune. Și mă întreb dacă nu cumva aveți și alte practici, ca de exemplu remunerarea patronilor unor companii care au înregistrat pierderi sau care au licențiat în mod abuziv personal. Vă dau cuvântul ca să puteți răspunde, domnule secretar de stat. Am să încerc să răspund succint la întrebări în ce privește procesul decizional. Noi am făcut o distinție clară, o separare clară a competențelor ministrului de finanțe și a, a gestionarului a, fondului. Avem niște obiective financiare de a maximiza randamentul investițiilor cu um, anumite limite uh, de risc. Deciziile de a investi sunt luate de către Banca Centrală sau Banca Nordisk, iar ele sunt cele care evaluează randamentul unei anumite obligațiuni și hotărăsc dacă este o investiție bună sau nu. Banca este responsabilă de această evaluare și de această decizie. Însă avem și niște linii de orientare etice. În ce anume uh, îi lăsăm pe cei de la Nordisk, Nordisk să investească sau nu. Iar în ce privește finanțarea industriei nucleare sau de armament, pentru uh, proprietarii noștri, populația norvegiană, ne-am angajat să nu facem profituri din uh, fabricarea de arme nucleare sau de arme de distrugere în masă. Și nu putem să finanțăm producătorii de astfel de uh, arme. Ei sunt excluși din uh, uh lista investițiilor eligibile. Iar în ce privește rolul pe care îl jucăm atunci când suntem prezenți în uh, capitalul unei companii, noi am avut întotdeauna o atitudine etică. Și dacă uh, sunt companii în care hotărâm să nu investim, aceasta se poate face pe motive etice, dar nu ministrul este cel care ia hotărârea. Domnul Stolojan acum are cuvântul. Okay, thank you. I have... Mulțumesc. Am trei întrebări. Prima pentru secretarul de stat din Norvegia și pentru uh, fondul lor suveran. Dumneavoastră ați spus că Banca Centrală, care administrează aceste fonduri suverane de investiții, a primit un mandat de la Ministrul de Finanțe. Dacă are un mandat de la Ministrul de Finanțe, atunci înseamnă că trebuie să dea seama Ministrului de Finanțe. Este neobișnuit pentru noi. Mă întreb până la urmă cum funcționează relația între Banca Centrală și Ministrul de Finanțe și cum puteți să spuneți că există în continuare independență, mai ales pentru politica monetară și cea de investiții. În plus, trebuie să ai o niște cunoștințe speciale pentru Banca de Investiții, ceea ce nu este o competență asemănătoare cu cea pentru Banca Centrală Europeană. A doua întrebare pentru o bancă centrală, mă scuzați. O întrebare pentru domnul Guido. E mai simplu să vă spun prenumele decât numele de familie. Eu vin din România. Avem o întreagă istorie a felului în care să gestionăm companiile de stat. Am încercat cu o agenție specială să gestionăm uh, companiile de stat, uh, cu un sistem de mandate acordate administratorilor acestor companii și așa mai departe. Și acum apare o nouă idee uh, cu aceste uh, fonduri de investiții suverane. Există ideea unui guvern de a crea un asemenea fond de investiții suverane care, pe de o parte, să administreze uh, um, Uh, cotele parte uh, de acțiuni pe care le deține statul în toate aceste companii și uh, să aibă și o altă atribuțiune să investească. Din păcate, și aceasta este întrebarea mea, mă întreb de ce ar fi mai bine să luăm resurse care nu provin din vânzarea de petrol sau uh, o, o astfel de, de um, resurse de venit, pentru că dumneavoastră ați profitat de prețuri ridicate ale petrolului și cu această mană cerească ați hotărât să creați un fond suveran. Dar noi vrem să luăm uh, bani din dividende și să creăm uh, acest fond poate ca să evităm corupția și alte asemenea probleme care afectează țări precum România. De ce să nu lăsăm aceste resurse în bugetul de stat și apoi să luăm decizii privind investițiile publice printr-o procedură de, de, decizii luate de Parlament? Și, doamnă Griffith, am o întrebare și pentru dumneavoastră. Știți că puteți aveți un deficit de cont curent dar put, pot fi și motive internaționale. Pentru că așa funcționează modelul economic și întrebarea mea este în ce situație puteți să folosiți rezerva inter, uh, internațională, rezerva valutară care apare în pasivele băncii uh, centrale, băncii naționale, pentru a uh, crea un fond suveran de investiții. Întrebări lungi. Vă rog să dați răspunsuri scurte, spune președintele. Am să încerc să explic și mai bine care este relația noastră cu Banca uh, Nordisk și cu Ministrul de Finanțe. De fapt, avem două relații foarte diferite cu cele două instituții. Așa cum spuneam, în ce, în Banca Centrală este complet independentă pentru tot ceea ce ține de politica monetară, complet independentă de Ministerul de Finanțe. Iar în cealaltă capacitate de gestionar de fond, Banca Centrală acționează ca fiind gestionarul fondului nostru, parțial din motive istorice, pentru că Banca Centrală a fost văzută ca fiind Uh, cel mai bun manager pentru un asemenea fond și gestionarea fondului este separată pentru că s-a creat o unitate specială la Banca Centrală care se numește Nordisk Bank Investment Manager, deci <laughs> au un singur client, este Ministerul de Finanțe. Și această relație este gestionată prin acest mandat de investiții pe care noi îl dăm băncii Nordics, care apoi raportează în fața băncii uh, centrale. I would address your question. Aș vrea să uh, vă răspund din perspectiva uh, procesului. Dacă vreți să vă uitați la tipurile de investiții uh, legate de active și la ciclul bugetar și la instituții, aș zice că principala diferență este că ciclul bugetar este supus ciclului politic. Dacă vrem să fim independenți de ciclul politic, pentru că dorim uh, uh, acorduri intergeneraționale, și să folosim resurse pentru un orizont mult mai extins, atunci trebuie să încercăm să creăm o instituție care are o anumită independență. Independență înseamnă că trebuie să existe criterii transparente cu o responsabilitate clară și cu o măsurare adecvată a rezultatelor. Apoi se poate gestiona, cum o face și Norvegia, prin intermediul Ministerului, prin um, stabilirea de principii. Apoi se deleagă gestiunea, pentru că nu vrem să fie influențată gestiunea investițiilor și să fie afectate deciziile de un potențial conflict de interese, deci de ciclul politic. Cred că e vorba de Așteptăm al treilea răspuns, spune președintele, și cred că ar trebui să vă grăbiți. Da, încerc să fiu subcintă. Cred că trebuie să faceți diferența între contul curent și contul de capital. Dacă contul curent are un excedent foarte mare și dacă acel excedent pare că va fi permanent, cum a avut China, un excedent foarte mare mult timp, atunci e logic să fie investite o parte din acele fonduri. Dar dacă ai un excedent uh, care poate că e provocat de condiții temporare, sigur că e mai greu în practică decât în teorie să faci diferența între cele două, însă, în acel caz, avea, ar avea sens ca o parte din acele fonduri să fie ținute în rezervă pentru uh, cursul de schimb, să se financeze trei luni de importuri, asta e regula standard, dar și în caz că fluxurile de capital uh, se inversează deci orice fluxuri de capital pe termen scurt trebuie să fie justificate în rezerve. De aceea nu e bine întotdeauna să ai rezerve atât de mari. Și în cele din urmă, chiar uh, cetățenii pot să provoace o goană după capital dacă economia se deteriorează. Deci dacă ai o poziție potențial vulnerabilă, este prudent ca mulți bani să-i treci în rezervă. Dar dacă ai un excedent pe termen lung în state ca Germania sau China, de exemplu, atunci e logic ca acelea să fie acumulate într-un fond uh, suveran de investiții ca instrumente și să le folosești cât mai înțelept posibil, fie pentru a investi acasă sau în străinătate, pentru a-ți diversifica economia și să depinzi mai puțin. Mulțumesc! De la SND, domnul Tang. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc invitațiilor noștri. Am două întrebări. În primul rând, pentru domnul secretar de stat. Ca să vă prezint contextul, Parlamentul European um, promovează ideea de investiții responsabile. Um, criteriile stabilite de ONU sunt susținute și de noi după cum se vede și în directiva privind fondurile de pensii. Unele fonduri de pensii uh, respectă în mod uh, voluntar principiile ONU și sunt oricum și responsabile în funcție de aceste criterii. Eu vreau să vă întreb în legătură cu fondul suveran din Norvegia. Cum se leagă el de aceste criterii de investiții responsabile ale ONU? Și apoi avem o discuție și la Parlamentul European. Cum uh, uh, se leagă acest fond de uh, uh, transparența fiscală? Pentru că se pare că atunci când au fost publicate Panama Papers, acest fond și-a pierdut mult din valoare, pentru că se făcuseră investiții în firme care aveau legături cu Panama Papers. Deci sunt riscuri uh, și politice, dar și financiare. Deci mă interesează cum acționează fondul norvegian ca un investitor responsabil. Apoi, aș vrea să pun o întrebare doamnei profesor Griffith Jones. Vă interesează politica EFSI și ați sugerat că Germania și țările de jos și-ar putea reduce excedentul de cont curent prin uh, finanțarea uh, investițiilor uh, la nivel european. Mă întreb dacă aceasta e cea mai bună strategie. Oare nu există un mod mai simplu de a se reduce excedentul de concurent pentru Germania și țările de jos și alte țări similare? Mi-ar face mare plăcere să aud părerea dumneavoastră. Uh, thank you. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să subliniez că Norvegia promovează principiile uh, ESG și, de asemenea, ne bucură foarte mult faptul că diferite fonduri au o uh, abordare globală, o perspectivă globală, tocmai ca să vedem uh, care sunt criteriile de responsabilitate. În ceea ce privește evaziunea fiscală, mă bucur că ați pus această întrebare. pentru că suntem un investitor de scară globală pe termen lung și deci este important ă, pentru profiturile noastre pe termen lung, nu doar să acționăm responsabil față de ă, mediu și față de societate, ci și să acționăm responsabil în ceea ce privește impozitarea. Așadar, noi uh, susținem ideea plății impozitelor acolo unde sunt generate profiturile. Noi asta susținem. Yeah. Doamna Griffith-Jones, da, cred că este o întrebare foarte bună. Eu totdeauna am uh, considerat, și chiar acum scriu o carte împreună cu profesorul Stiglitz, că cea mai bună reacție, prima reacție, cum ați spus și dumneavoastră, ar fi să se reducă excedentul de concurent al statelor ca Germania și țările de jos. Uh, pentru că acestea au un efect negativ nu doar pentru restul Uniunii Europene, ci și pentru restul lumii. Excedentul de cont curent al uh, Germaniei acum e mult mai mare decât uh, cel al Chinei și el creează un efect de deflație pentru restul Europei. Și s-ar putea face, de exemplu, prin mărirea investițiilor în Germania, pentru că Deși Germania a avut mult succes pe plan economic, este nucleul economic al uh, Europei, are investiții acasă, naționale, foarte mici, deși ar fi nevoie de investiții în infrastructură și așa mai departe. Și în același timp, uh, salariile ar putea să fie mărite și dacă salariile ar, mă, ar crește în Germania, <laughs> germanii s-ar putea duce mai des în vacanță în Grecia și în Italia, de exemplu. Și s-ar simți și ei bine, dar ar fi foarte util și pentru economia greacă și italiană. Cum spun economiștii, ar fi o situație win-win. Eu cred că acesta ar fi poate primul răspuns, însă probabil că va, chiar dacă s-ar face asta, tot ar mai rămâne mult excedent și cred că aici avem o idee interesantă, să se facă investiții comerciale. Germania a făcut transferuri mari prin fondurile structurale, însă investițiile comerciale în sectoare prioritare din alte state europene ar putea permite redresarea economiei și dinamicii europene. Mulțumesc, nu mai avem timp, dar mai am un vorbitor pe listă din uh, nucleul economic al uh, Europei, Jacob von Weidenholzer. Da, vin din vacanță din Grecia. Mai am uh, două întrebări după această discuție foarte interesantă. În primul rând, E vorba de rolul pe care îl are potențial uh, Fondul Suveran de Investiții în transformarea împrumuturilor de guvern în uh, investiții de guvern. Investiții foarte diversificate naționale. E interesant să remarcăm că Norvegia, deși are un uh, fond suveran de investiții de două ori mai mare decât PIB-ul, are și o datorie suverană de aproximativ sută și am putea să considerăm că e pur și simplu o opțiune. Poți să alegi să-ți plătești datoria și să ai un fond mai mic sau poți să alegi să menții datoria și să ai un fond suveran mai mare. Ce vreau eu să vă întreb este dacă ar fi cumva o idee pentru statele din UE cu costuri mici de investiții să uh, facă ceva similar pentru că sunt unele state în care clar există o, un mare apetit pentru investiții sigure, pentru obligațiuni de stat uh, cu ratinguri bune. Poate că ar trebui să fie luați acei bani și să fie investiți în mod similar cu modelul norvegian. Aceasta ar fi prima mea întrebare. Și în al doilea rând, ar fi oare o idee bună să permitem cetățenilor care nu își găsesc în sectorul uh, privat moduri de a investi uh, pe termen lung, cu costuri de tranziționare reduse, n-ar trebui să le permitem să investească și ei cot la cot cu fondurile suverane în care au încredere și astfel să susțină infrastructura creată și să profite și ei? Și întrebarea se adresează uh, secretarului de stat din Norvegia, dar și oricui altcuiva dorește să intervină. Vă rog, mulțumesc pentru întrebare. În primul rând, uh, cred că este bine pentru majoritatea statelor să aibă o datorie de un anume nivel. Printre altele din motive financiare tehnice, de exemplu pentru a menține o piață uh, pentru uh, obligațiunile suverane. Dacă n-ai obligațiuni, nu poți să iei împrumuturi, nu poți să ai prețuri de piață pentru obligațiunile suverane în propria monedă. În ceea ce privește dacă să se permită altor state sau altor investitori în general să co-investească împreună cu Fondul Suveran uh, de Investiții, e o aș spune că noi nu suntem pentru această idee în ceea ce privește fondul de pensie al guvernului norvegian, însă desigur că alte fonduri ar putea să își ia propriile decizii. Mulțumesc. Nu mai este nimeni? Cred că al doilea punct e unul foarte interesant. Să fie încurajați cetățenii să investească uh, în rând cu fondurile suverane de investiții. Pentru că, într-o oarecare măsură, cetățenii pot să cumpere obligațiuni uh, de la BEI, de la KFV și așa mai departe. Nu au randamente mari, dar au profituri mari și eu cred că sunt și responsabile sociale, și deci cred că sunt investiții bune. Cred că e o idee interesantă să se faciliteze și mai mult acest subiect, să se creeze poate mecanisme specifice, cum au făcut japonezii în trecut Uh, fonduri speciale pentru uh, depunători și așa mai departe. Cred că e o idee foarte interesantă. Thank you very much, uh, and I want to Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor celor trei experți care cu mare generozitate au răspuns invitației noastre. Timpul ne presează, din păcate nu v-am putut acorda tot timpul necesar. A fost o plăcere pentru noi să vă ascultăm, pentru colegii care au participat. A fost o audiere extraordinar de interesantă. Vom uh, continua dezbaterea, dar pentru ordinea de zi aș dori să dau cuvântul uh, președintelui nostru. Mulțumesc! Aș dori să fac în primul rând un anunț, un anunț trist, în primul rând. Ieri, după masă, am aflat în legătură cu decesul prematur al lui Carol Peren, uh, consilier politic de la grupul ALDE și în numele grupului nostru aș dori să transmit condoleanțe familiei sale uh, prietenilor, colegilor și membrilor uh, de la grupul ALDE, CORA. Mulțumesc, Roberto. E genul de discurs pe care ți-l dorești să nu uh, îl faci, să nu-l fi făcut niciodată. Uh, aș dori să repet cele spuse de către Gifford Hofstadt. A spus că își va aminti întotdeauna de Carol uh, ca o persoană întotdeauna uh, foarte bine informată, dedicată muncii și foarte meticuloasă. A fost o persoană discretă, însă uh, plină de încredere și pentru cine a cunoscut-o mai bine o persoană foarte caldă. Vă pot spune că era extrem de respectată de către toți colegii din întreg spectrul politic și consider că a fost o colegă exemplară. Deci, cu toții am dorit să ne exprimăm uh, condoleanțele, în primul rând, uh, față de uh, familie, față de prieteni și față de colegii care au lucrat cu ea. Mulțumesc! Poate putem să păstrăm și un moment de reculegere. Now, summary or recommendations and decisions. În ce privește deciziile luate la ultima ședință a coordonatorilor din 11 aprilie, aș dori să vă uh, spun că coordonatorii au fost de acord cu pregătirea raportului din proprie inițiativă în ce privește relațiile între UE și țările terțe, în ce privește regulamentul privind serviciile financiare și supravegherea și uh, finanțarea sustenabilă, printre numiri raportul uh, privind spălarea de bani, un aviz uh, în ce privește regula 33+, plus, uh, revine grupul verzilor, apoi avizul recunoașterea reciprocă a ordinelor mutuale de înghețare, revine PP-ului, tot în baza regulii 33+, plus. apoi expunerea uh, tranzițională, fast tracking-ul, și coordonatorii au mai hotărât și să nu facă nimic uh, deocamdată în ce privește uh, fast tracking-ul uh, ierarhiei, subordonarea și instrumentele de securizare a datoriei. Vom revizui, vom reveni asupra acestei decizii ulterior. revizuirea ESAS, coordonatorii au fost de acord cu organizarea unui schimb de vederi cu Jacques de la Rozier, uh, examinarea măsurilor de tip nivelul 2, majoritatea coordonatorilor au fost pentru lansarea unei proceduri pentru a obiecta la uh, al patrulea regulament din 24 martie de amendare care revizuiește, revizuiește lista țărilor terțe cu deficiențe strategice în regimul AML, CFT, eu voi fi raportorul, audiere publică, s-a hotărât să se să se organizeze o, organizare, o audiere cu privire la uh, Uniunea Bancară. La punctul 4 de pe ordinea de zi, un raport cu privire la negocierile interinstituționale. Am avut un prim trialog cu privire la uh, securitizare în 12 aprilie CRR-ul am hotărât să extindem uh, mandatul uh, pentru Autoritatea Bancară Europeană, uh, așa cum se prevede în propunerea Comisiei, pentru a amenda CRR-ul atunci când criteriile pentru schimbarea criteriilor de securitizare, deci să, avem mai, să nu avem un act delegat, Apoi, în conformitate cu articolul 501A, care ține cont de, uh, uh, de preocupările Parlamentului și ale Consiliului, să acordăm Comisiei trei ani după intrarea în vigoare a actului pentru a depune o nouă propunere legislativă. În ce privește regulamentul STS, colegiuitorii au validat formularea tehnică, am cerut uh, Comisiei să ne, să ne pună la dispoziție prevederi să includem uh, în acest uh, dosar, deci această uh, propunere în dosarul tehnic. Ne-am pus de acord cu privire la STS articolul 28, să discutăm documentul nou oficial al Comisiei cu privire la cadrul prudențial micro și apoi să avem o dezbatere cu privire la, uh, prevederea, la preîntâmpinarea riscurilor și să cerem Comisiei să clarifice cadrul macroprudențial și să revină asupra propunerii microprudențiale cu privire la uh, taxa EP. Să discutăm documentul Comisiei fără uh, un mandat special pentru ESMA, să ne asigurăm că criteriile stabilite de ESMA țin, deci să înființăm un comitet care să pună în aplicare aceste criterii și apoi ținem cont de articolul 17 de la sancțiuni, dar n-am ajuns încă la un acord și colegiuitorul a discutat uh, documentul neoficial al Comisiei cu privire la cerințele de transparență, care a fost uh, recunoscut ca un mod acceptabil de a uh, asigura de, depozitele cu ex- condiția ca o definiție clară a, defi- a, a tranzacțiilor private să fie asigurată. Să nu avem a, probleme juridice. Îmi cer scuze a fost cam îndelungat, dar este uh, o cerință procedurală foarte importantă pentru a avea transparență în cadrul dialogului și să arătăm că au fost înregistrate și progrese importante în acest dosar atât de important. Mulțumim. Acum putem trece și la voturi. Aș dori să-i rog pe colegi să-și pregătească cartelele de vot, să facem în primul rând o verificare. Can we open the vote for... Facem acum votul de verificare, vă rog.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 împotriva abțineri se adoptă, compromisul I pentru, e, pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul G pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul Amendamentul 185, îmi cer scuze, spune președintele, pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Toată lumea a fost pentru. Ați ridicat mâinile cu întârziere. Amendamentul 168 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 182 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 186 pentru, împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 190 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul J pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul K pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 202 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul M pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 196 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul N împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 224 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul P pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 251 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Q pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 159 pentru, împotrivă, Verificăm, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. E respins. Compromisul R pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 261, doar a doua parte, pentru împotrivă abțineri Cred că e respins, dar prefer să verificăm. S-a închis votul. E respins. Amendamentul 265 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul S pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul T pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul U pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul V pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte a amendamentului 291 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul W pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul X pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 296 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul ă, Y pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 303 pentru împotrivă abțineri e respins. Compromisul Z pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 313 pentru împotriva abțineri se adoptă. 316 pentru împotrivă Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. IMCO 5 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. IMCO 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. IMCO 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. IMCO 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 50 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 53 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 93 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum votăm textul final astfel modificat. S-a deschis votul, vot prin apel nominal. S-a închis votul. 45 pentru, 6 împotrivă, o abținere. Felicitări raportoarei. Next meeting uh, will be Wednesday, 3rd of... Următoarea reuniune, în 3 mai, de la 9 la 12.30, de la 15 la 18.30, această, această ședință se încheie.